Okay? It's okay now? Yes, it's okay. Yes, Thank it's you. okay. Thank you. Okay. Prima di inizia... Înainte de a începe, aș dori să vă amintesc că această ședință este transmisă în direct pe internet pe site-ul Parlamentului European. Pe 24 iunie ați primit proiectul ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, considerăm această ordine de zi ca fiind adoptată. La această ședință avem interpretare în 8 limbi engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, flamandă, portugheză și poloneză. Pentru a permite interpretarea este esențial să respectați mm, recomandările trimise de secretariat. Intervențiile telefonice sau doar audio nu vor fi interpretate. Vă invit să interveniți în limbia maternă în limbile pentru care este prevăzută um, interpretare și să vorbiți uh, liber și nu să citiți un text scris. Cine este, cei care sunt prezenți fizic în sală trebuie să respecte standardele de distanțare socială și să poarte mască. În întreaga clădire a Parlamentului și uh, la conferința președinților de comisii, la ultima sa ședință s-a subliniat uh, această obligație pentru toți cei prezenți la ședințele comisiilor. Cei care doresc să intervină trebuie să apic, apase pe, apese pe butonul Speak și vă rog să așteptați să vă dau cuvântul. Când uh, veți avea cuvântul, uh, butonul Speak devine albastru, apoi apăsați pe, pe Speak și așteptați 3 secunde să fiți conectați. Când butonul devine roșu, puteți să luați cuvântul. Pe 29 iunie, coordonatorii au hotărât următoarele. Raportul privind propunerea pentru un acord interinstituțional între Parlament, Comisie și Consiliu în legătură cu disciplina și cooperarea în domeniul bugetar și buna gestionare financiară a fost uh, repartizat grupului PPE, care va indica un raportor. Grupul Renew va numi raportorul pentru avizul la raportul Comisiei Bugi în legătură cu decizia Consiliului, Consiliului în legătură cu resursele proprii ale Uniunii Europene. Când se va cunoaște calendarul, vom hotărâ dacă AFCO va elabora un aviz complet sau un aviz sub formă de scrisoare audierea prin consecințele hotărârii Curții Constituționale Germane din pe 5 mai anul acesta, organizată împreună cu Comisia Jurii, va avea loc marți, pe 14 iulie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm aceste propuneri ca fiind adoptate. Vă comunic că procesul verbal al ședinței noastre de pe 19 februarie este disponibil și, ca de obicei, va fi considerat adoptat dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la modificările pentru prelungirea limitelor de timp pentru faza de Uh, colectare, verificare și examinare a semnăturilor pentru regulamentul privind inițiativa cetățenească în condițiile pandemiei de COVID-19. După cum știți, pe 24 aprilie am trimis o scrisoare Comisiei Europene în care am subliniat dificultățile care se confruntă organizatorii inițiativelor cetățenești în a-și promova inițiativele și în a Uh, strânge declarațiile de sprijin în timpul epidemiei. Pe 20 mai, Comisia a prezentat o propunere de modificare a regulamentului 788 uh, din 2019 uh, și l-am numit raportor pe colegul Roland vinse. Mandatul pentru negocieri a fost adoptat pe 19 iunie în procedură de urgență. Pentru prima dată această procedură a fost utilizată pentru a acorda mandat pentru negocieri. Lucrările pregătitoare au avut loc înainte și după votul din plen, printr-o serie de reuniuni informare cu Comisia și, Comisia și Consiliul uh, și uh, lucrări la nivel tehnic. Astfel s-a permis o finalizare a negocierilor deja la primul și ultimul trilog de joia trecută, 25 iunie. Ați primit o sinteză a negocierilor instituționale prin e-mail. Doresc să mulțumesc în mod deosebit raportorului Vințe, PEN și raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut. Amintesc că Consiliul și-a adoptat poziția pe 30 iunie. De aceea noi vom vota imediat în uh, timpul ședinței noastre și votul în plen va avea loc săptămâna viitoare. Conform regulamentului nostru privind negocierile interinstituționale, Conform articolul 74, liniatul 3, îl invit pe colegul Vințe să facă un raport comisiei în legătură cu rezultatele trilogului și dau cuvântul acum colegului Vințe. Grazie, prezidentă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că am obținut un rezultat excelent în aceste negocieri, în ciuda faptului că am avut numai o reuniune informală în cadrul trialogului. Aș vrea să mulțumesc președintelui Tajani și coordonatorilor pentru sprijin și pentru încrederea acordată în acest dosar și pentru posibilitatea de a conduce negocierile cu Consiliul și Comisia în numele Comisiei AFCO. Mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră pentru propunerile foarte valoroase și pentru sprijinul lor. în uh, timpul scurt uh, de dinainte și de după adoptarea mandatului Parlamentului. Am, împreu- am lucrat împreună cu secretariatul uh, AFCO, cu președinția ca să ne întâlnim cu secretariatul Consiliului și cu reprezentanții Comisiei. Consiliul, în timpul președinției croate, și-a adoptat mandatul pe baza propunerii Comisiei, fără modificări, a fost deci considerat un mandat puternic pentru a ajunge la un acord pe textul propunerii fără modificări, ceea ce face ca rezultatul discuțiilor să fie cu atât mai însemnat pentru Parlament. Textul negociat include aspectele politice esențiale semnalate de Parlament, în special două chestiuni. Mai întâi, numărul de state membre care aplică măsuri restrictive legate de COVID-19, care împiedică capacitatea organizatorilor să facă campanie și să culeagă declarații de sprijin. Dacă se aplică acel număr, atunci Comisia poate să adopte acte de implementare prelungind termenele pentru culegerea acestor declarații de sprijin. Acest prag a fost stabilit la propunerea Comisiei la un număr de state membre care reprezintă 35% din populația Uniunii sau uh, pentru majoritate 40%. Am obținut uh, coborârea pragului uh, la cel puțin un sfert din populație și am consfințit acest 25% din populație sau șapte state membre Eh, și ca eh, un criteriu pentru inițiative de succes. Avem acum posibilitatea de participare la distanță a organizatorilor, la audieri publice și aici Parlamentul a adăugat o flexibilitate în plus în regulament, permițând susținătorilor să participe de la distanță la o reuniune organizată în cadrul uh, Uh, sediului Parlamentului European, deci la o audiere publică. Mai mult, Parlamentul a reușit să mențină principalele elemente menite a îmbunătăți transparența comunicării, privind regulamentul acesta, privind organizatorii, precum și uh, în ceea ce privește justificările comisiei, dacă mai este nevoie de prelungiri com în conformitate cu competențele sale de a prelungi termenele. Am discutat și despre retroactivitatea acestei modificări legislative pentru regulamentul ECI privind inițiativele cetățenești europene. Iată, al 14-lea coreper e prevăzut pentru 2 iulie. Nu se așteaptă surprize și plenara ar putea să voteze acest regulament în sesiunea plenară de săptămâna viitoare, din iulie, deci. Vă mulțumesc deci mult pentru cooperare și uh, lui Peter Novak, uh, consilierul de la AFCO și tuturor celor din echipa mea. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Raportor din umbră dorește să ia cuvântul câteva minute. Poate să o facă acum. Non vuole prendere la parola nessuno. Non dovreste nemmeno să ia cuvântul? Domnule președinte, doamna Alfonsi a cerut cuvântul. Ok, passiamo ora alle votazioni. Bun, atunci trecem la vot. Domnule președinte, vă rog să respectați lista vorbitorilor care v-a fost furnizată. Uh, thank you very much. Doamna, doamna Hübner, mulțumesc. Câteva cuvinte. Sunt câteva vești bune pe care aș vrea să le pun în evidență. Uh, domnul Vin... Uh, Laurent s-a întrerupt, din păcate. Can Mrs. Hübner take the floor? Doamna Hübner, vă rog să luați cuvântul. Se întrerupe din deci nou. Yeah, but somebody is switching me off all the time. Cineva într-o întrerupe legătura. Uh, vreau doar să spun că negociatorul nostru și toate grupurile politice au ajuns la un acord pe acest dosar și mi se pare important pentru că e un moment în care trebuie să încurajăm încrederea cetățenilor în Uniune și instrumentul inițiativei cetățenești e unul foarte important pentru că dăm posibilitatea cetățenilor să se implice în luarea de decizii politice în momente dificile. E cel mai important lucru și cred de asemenea că s-a lucrat foarte bine la nivel interinstituțional Eh, președintele AFCO a trimis o scrisoare, comisia a reacționat foarte repede prin doamna Iurova, doamna vicepreședinte, Apoi domnul Tajani spune, eh, spunea și el, a fost o procedură de urgență folosită pentru prima oară și a dat rezultate, deci cred că asta și bunul spirit de cooperare de, pe care l-am văzut ne arată că s-a procedat într-un mod care ar merita reținut uh, și pentru alte momente dificile, care probabil vor mai veni. Deci putem lucra foarte bine împreună pe probleme grele, în timpuri dificile, în vremuri grele. Mulțumesc deci tuturor colegilor care au lucrat împreună. Credo il prossimo oratore. Următorul vorbitor ar trebui să fie doamna Grapini. Hello. Uh, good afternoon for everybody. Bună ziua tuturor. Bună ziua, domnule președinte. Um, vreau să spun că acest raport, uh, așa cum spunea și uh, colega noastră, poate fi luat uh, de exemplu. Modul în care a mers negocierea și sigur îl felicit pe raportor, felicit secretariatul care ne-a sprijinit, mulțumesc și grupului meu și coordonatorilor. Vreau să subliniez doar două lucruri. Cred că este esențial că am reușit să introducem în acest raport participarea la distanță. Cred că era normal să introducem acest lucru, având în vedere uh, situația pe care o traversăm, uh, retroactivitatea și posibilitatea de prelungire. Sigur că m-aș bucura pentru că noi suntem acum în faza de uh, a porni, a da start conferinței pentru viitorul Europei și cred că uh, cele 11 inițiative ar fi un uh, exemplu, dacă am reușit să obținem acel uh, milion de semnături din cât mai multe state pentru a participa cât mai multe state. Evident că este important cum comunicăm, transparența, însă uh, dacă noi votăm uh, săptămâna viitoare acest raport, este un exemplu de bună practică. La trialog am văzut flexibilitate și din partea Comisiei și din partea Consiliului și cred că trebuie să trecem la treabă să ne asumăm și noi, cei care am muncit la acest raport uh, să informăm uh, în statele noastre și sigur să urmărim dacă există o bună comunicare pentru ca cetățenii să poată să participe și dacă este și uh, infrastructura asigurată ca cetățenii să poată participa de la distanță. Felicit încă o dată și domnul președinte Tajani, cred că este un succes pentru comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Ne sono assolutamente convinto. Sunt absolut convins de acest lucru. Urmează Pascal Durand. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu cerusem să intervin, dar o să profit că mi-ați dat cuvântul ca să spun un singur lucru. Raportorul s-a descurcat excelent ca și face onoare comisiei noastre. Am lucrat cu toții într-un spirit foarte bun și am ajuns la o destinație excelentă. Atât, mulțumesc! Merci beaucoup. J'avais votre nom dans la liste et ora il gruppo ID, ma non ho... Mulțumesc, creiau lista de la grupul ID. Dorește cineva să ia cuvântul? No? Allora... Nu? Atunci trecem uh, la uh, doamna Alfonsi de la Verzi. Non è collegato? Non... nu este conectat domnul Alfonsi, trecem la domnul Bourgeois. Onorevole Scholz? Domnul Scholz? Äh, schließe mich meinen Kollegen an. Mă alătur uh, colegilor și eu vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru implicarea sa și pe toți colegii pentru uh, munca din greu și uh, pentru rezultat. Mi se pare că, într-adevăr, avem un rezultat foarte bun pentru inițiativa cetățenilor. Și vreau să subliniez, COVID-19 a avut, are efecte dramatice asupra democrației în Europa și uh, implicarea cetățenilor, implicarea civică, trebuie apărată, trebuie susținută în continuare. De la izbucnirea epidemiei, multe organizații uh, au avut mm, temerea reală că uh, se vor lua măsuri care să limiteze uh, capacitatea democratică și care le-au și limitat activitatea foarte mult. Nu s-au mai putut aduna semnături pe hârtie, Uh, nu s-au mai putut prezenta diferite subiecte. Deci s-a îngreunat uh, situația inițiativelor cetățenești și, de asemenea, uh, în presă s-a vorbit aproape numai despre pandemie. Acum prelungirea termenelor garantează eficacitatea acestor inițiative cetățenești pe durata uh, pandemiei și după aceea și se oferă certitudine juridică cetățenilor și poate ar trebui dat și un exemplu ca să se vadă uh, mai bine ce înseamnă aceasta. Sunt 10 inițiative uh, despre al, salvarea albinelor, salvarea rechinilor de la pescuit excesiv și așa mai departe. Deci există tot felul de situații de urgență și pentru mediu și pentru alte domenii în care putem uh, să facem ceva și uh, trebuie să avem această posibilitate. Deci să nu, nu lăsăm democrația să fie uh, pusă pe butuci și să ne bizuim și să mulțumim ce, inițiativelor cetățenești. Mulțumesc! L'onorevole Alfonsi è riuscito a collegarsi. Mm. Domnul Alfonsi a reușit să se um, conecteze. Mr. Alfonsi, kindly press the speak button in order to intervene. J'ai appuyé dessus. Est-ce que là c'est bon? Am apăsat pe buton. Merge? Da, vă putem auzi. Domnul Alfonsi întreabă dacă poate fi auzit. Se răspunde că da. Bun, reiau. Îmi cer scuze pentru micile probleme tehnice. Voiam doar să vă spun că e foarte bine că Comisia, în mijlocul acestor probleme sanitare și economice, și-a găsit timp să se ocupe de această urgență democratică, și anume menținerea inițiativelor cetățenești europene, care sunt singurul mijloc, mijloc la îndemâna cetățenilor de a interveni în democrația europeană procedura e deja complicată și greoaie și, bineînțeles, trebuia găsită o soluție pentru ca obstacolul reprezentat de criza sanitară să nu uh, însemne uh, că vocea cetățenilor nu mai poate fi auzită. Cred că demersul acesta a fost eficace și rapid și uh, Uh, și Parlamentul și Comisia noastră și-au atins un obiectiv foarte concret, practic și eficace. Vă mulțumesc pentru aceasta, domnule raportor, domnule Vințe. Ați fost deosebit de uh, eficace și sper acum doar că noua comisie, doamna von der Leyen, uh, vor asculta mai mult și vor da mai mult curs uh, inițiativelor care ajung până la noi, pentru că un milion de cetățeni care se mobilizează înseamnă foarte mult și până acum nici domnul Barroso, nici domnul Juncker nu au acordat atenția uh, cuvenită acestei uh, modalități de exercitare a democrației directe și sper că acum noua comisie va ști să țină seama de vocea unor cetățeni care se exprimă în mod atât de clar. Mulțumesc! Merci beaucoup. Et ora la parola... Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Castaldo. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur, doresc să mulțumesc foarte mult domnului Vințe, care a fost raportor pentru această modificare importantă pe care o apreciez foarte mult, mai ales că în mandatul trecut am fost raportor din umbră um, pentru revizuirea um, legislației pentru privind inițiativa cetățenească, unul dintre puținele instrumente care poate să apropie pe cetățeni de instituții și singurul care permite o intervenție directă a acestora în procedura de decizie. Riscul era evident și anume ca pandemia să paralizeze funcționarea acestui uh, instrument important de democrație directă și grație acestei munci de mediere, de negociere, uh, s-a depășit acest risc. Rezultatul final, când vine vorba de prag, atât pentru mecanismul prevăzut în care răspunde care uh, este reacție la riscul de un al doilea val de pandemie, dar și pentru alte riscuri uh, similare, se depășesc atât pentru intervenții, prin intervențiile la distanță, ci și pentru modalitățile de strângere a semnăturilor. Doresc uh, să-l felicit pe raportor și eu personal sprijin acest pas înainte important care ne va permite să nu distrugem acest instrument care, din potrivă, eu cred că trebuie să fie consolidat dinamicile sale și incisivitatea sa înainte de viitoarea conferință prin viitorul Europei. Mulțumesc încă o dată domnului Vințe. Că să ne mulțumesc. Una carieră de da interprete. Îl uh, interpretez pe domnul Castaldo. Mulțumesc uh, domnului uh, raportor, raportorilor din umbră, tuturor celor care au intervenit în dezbatere. Și acum trecem la vot. Votul va fi deschis de acum și până la ora 15. 15 și 2 minute. Voi explica procedura de vot. Verif verific deschiderea, verificarea cuvorumului și deschiderea votului. ați primit cu toții lista de vot. Trebuie să um, imprimați lista de vot pentru a o completa apoi. Trebuie să completăm și să semnăm fiecare pagină a listei de vot. Trebuie să facem o fotografie sau să uh, scanăm uh, toate paginile listei de vot și să le expediem prin e-mail la afco.vot afco vot, uh, coadă de maimuță, europar.europa.eu vor fi, luat, vor fi luate în considerare doar e mail trimise de pe contul dumneavoastră oficial de Parlament la această adresă e-mail, începând de acum și până la ora 15:05. Vă amintesc că și eurodeputații prezenți fizic, fizic în sală trebuie să voteze prin e-mail. După ce se va deschide votul, veți primi un e-mail de confirmare și rezultatele acestei sesiuni de vot vor fi comunicate în scris. Acum verificăm forumul, pentru care vă rog să apăsați pe uh, butonul, butonul Raise Hand ca să verificăm numărul colegilor conectați pentru a vedea dacă avem quorum. Perfetto, abbiamo il... Perfect, avem quorum. Deci, putem trece la vot. Declar votul deschis până la ora 15.05. Bineînțeles, în timpul votului vom, considera, vom continua lucrările. Următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea proiectului de aviz al domnului González Pons la raportul SDAFET în legătură cu recomandarea adresată Consiliului și înaltului reprezentant pentru afaceri externe în legătură cu guvernanța și punerea în aplicare a cooperării structurate permanente PESCO. La sfârșitul 2017, când s-a hotărât să se creeze o cooperare structurată permanentă, Consiliul a stabilit două faze de punere în aplicare, și anume 2018-2020 și a doua 2021-2025. La sfârșitul primei faze, adică anul acesta, Consiliul um, va evalua rezultatele obținute. Pe 17 iunie, Consiliul a adoptat o recomandare care evaluase progresele făcute de statele membre pentru a respecta angajamentele luate în domeniul PESCO și pe baza um, raportului anual a înaltului reprezentant de pe 15 aprilie 2020. Comisia noastră a hotărât să pregătesc un aviz în legătură cu raportul SDAFET pentru a aborda uh, aspectele instituționale de guvernanță a procesului de revizuire al PESCO. După termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 iulie. Repet, termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 iulie. Putem astfel adopta avizul în septembrie. Dau acum cuvântul domnului González Pons pentru a-și prezenta proiectul. Vă rog. Grazie, Dear colleague. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să vă prezint acest proiect de aviz. După cum știți, PESCO a fost una dintre cele mai mari realizări din tratatul de la Lisabona. Însă a trebuit să așteptăm 8 ani, până în 2017, ca să vedem primele proiecte PESCO în desfășurare. A fost practic un deceniu pierdut la partea de investiții și de fragmentare la nivel național când e vorba de capacitatea noastră militară. Vă dau un, uh, niște cifre. Costul ne-Europei la apărare se pare că ar fi peste un, 100 de miliarde pe an. Și până în prezent, până în 25 de state membre au um, aderat la PESCO și um, s-au înscris în angajamentele pendinte. Cu alte cuvinte, pentru prima oară în uh, istoria capacităților noastre militare și de apărare, facem lucruri împreună, cheltuim împreună, investim împreună, cumpărăm împreună. Noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să putem să uh, reprezentăm un fel de furnizor internațional de securitate. Nu pentru că vrem să fim următoarea poliție mondială, ci pentru că vrem să ne protejăm cetățenii dacă e necesar. Și în acest sens, PESCO este un pas esențial către îndeplinirea obiectivelor noastre legate de o apărare comună europeană și joacă un rol esențial în coordonarea noastră în cadrul NATO alianțe, aceste două proiecte nu sunt uh, opuse, sunt uh, complementare și interconectate. Stimați colegi, acesta este un aviz foarte scurt și concret cu șapte puncte. Se concentrează în primul rând pe un apel la statele membre să-și îndeplinească obligațiile legate de implementarea eficientă a proiectelor PESCO. Apoi, face apel la o coerență și o eficiență între toate instrumentele pentru a ajunge la autonomie strategică. Apoi apel la coerență cu NATO când e vorba de priorități. Apoi salută crearea noi, noi direcții generale de apărare, industrie și spațiu. Apoi face apel la alocarea de resurse potrivite. Face apel de asemenea la aplicarea unor restricții foarte clare când, de, când vine vorba de participarea unor state terțe în proiectele PESCO și apoi definește rolul Parlamentului în um, examinarea și supravegherea modului în care se desfășoară PESAC. Aș dori să vă aud opiniile și comentariile despre îmbunătățirea posibilă a textului și aș dori să menționez și eu, cum a făcut-o și președintele, că uh, termenul de depunere a amendamentelor este 10 iulie. Știu că este scurt, însă aș dori să avem timp să avem discuții corespunzătoare înainte de pauza de vară, iar votul de la AFCO uh, este prevăzut pentru um, septembrie, după cum spunea și președintele. Vă mulțumesc mult! Muchas gracias, Esteban, por tu trabajo. Mulțumesc foarte mult, uh, Esteban, pentru munca ta. Domnul Caras acum. Uh, Domnule președinte, dragi colegi și colegi, vreau să mulțumesc pentru acest uh, proiect de opinie. Cred că PESCO încă nu a ajuns la limita capacităților sale. Suntem abia la începutul drumului. Avem nevoie de această colaborare structurată permanentă, astfel încât, pe de o parte, să facem economii și, pe de altă parte, să creștem eficiența. Avem nevoie de ea pentru că din ce în ce mai mult multe state membre sunt implicate uh, în situații uh, mai problematice și niciun stat nu mai poate să se descurce și să își financeze și rezolve problemele tehnice și de personal pentru a asigura propria securitate. Mai multă Europa, mai multă cooperare, acestea sunt răspunsurile. Pe de altă parte, e vorba și de rolul Europei în lume. Dacă nu lucrăm împreună, dacă nu cooperăm, s-ar putea ca rolul Europei în lume să nu fie consolidat. E vorba și de implementare, dar și de extindere. Este vorba de noi răspunsuri, printre care și mai multă eficiență, și numai prin cooperare putem cu economiile făcute să deblocăm fonduri pentru noi sarcini. De aceea este nevoie și ca Parlamentul European să-și exercite și să-și consolideze funcția de uh, control, de monitorizare. Aceasta este și una dintre cerințele uh, menționate uh, la partea privind uh, extinderea uh, acestei capacități și uh, implementarea acestei uh, cooperări. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Caras. Tiene uh, ora la parola onorevole Benifei, prego. Urmează domnul Benifei. Si, grazie, grazie. Domnul Benifei, mulțumesc domnului raportor González Pons pentru faptul că ne-a prezentat acest uh, prim proiect de aviz în legătură cu recomandările făcute în altului reprezentant în legătură cu punerea în aplicare și guvernanța PESCO a acoperării structurate permanente. Proiectul de aviz uh, este un document foarte echilibrat, este scurt, așa cum s-a spus, dar uh, include o direcție foarte clară, clar, clar indicată, care este sprijinită de mine și de grupul meu. Mă refer aici mai ales la nevoia de a ne adresa eforturile spre o strategie integrată și ambițioasă pentru siguranța, securitatea continentului nostru. E nevoie de pași înainte curajoși pentru a avea o reală Uniune Europeană a Apărării. Vom depune numele grupului S și D amendamente care vor fi complementare și vor avea obiectivul de a consolida uh, eforturile raportorului. Am o observație în legătură cu realitatea actuală din cauza pandemiei. E nevoie de o regândire a politicilor și a politicii, atât la nivel european cât și la nivel național. Reacția la criză economică uh, și socială include și riscurile pe scena internațională pentru securitatea internă a Uniunii, care trebuie să se bazeze pe coeziune și solidaritate între statele membre. După părerea mea, scrisoarea ministrilor apărării a patru țări, Italia, Franța, Germania și Spania, au semnat și au trimis altui reprezentant Borel uh, și omologilor europeni merge în această direcție. Cei patru miniștri identifică în PESCO instrumentul adaptat pentru a consolida capacitatea de apărări a Uniunii Europene și de a aborda provocările legate de securitate pe care le aduce pandemia. După părerea mea și închei, trebuie să recunoaștem valoarea proiectelor comune de investiții ale țărilor ca instrument pentru a potența uh, autonomia strategică a Uniunii și pentru dezvoltarea industriei apărării. Trebuie să folosim posibilitățile oferite de Fondul European de Dezvoltare pentru proiectele PESCO. Deci trebuie să fim de acord cu consolidarea cooperării între țări și cu o raționalizare a cheltuielilor pentru a evita duplicatele și risipirea de bani. Deci, uh, pandemia este o preocupare și reducerile bugetare propuse de Comisie în ultima propunere de CFM în legătură cu Fondul European pentru Apărare și programul de mobilitate militară este, are implicații și uh, asupra subiectului PESCO pe care îl discutăm azi. Mulțumesc! Benif Mulțumesc, domnule Benifei. Are cuvântul acum domnul Dion. Oui, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ghina n-a putut să fie prezent, din câte știu, a trimis un, text, o notă, pot să o citesc dacă domnul uh, uh Gonzales Pons dorește, o să o citesc în uh, engleză. Aș dori să-i mulțumesc domnului Gonzales uh, Pons pentru munca sa. Cred că include o serie de chestiuni interesante. Uh, Uh, multe sunt deja stabilite de către Consiliul la PESCO. Din uh, nefericire, uh, natul reprezentant încă nu a predat raportul anual privind implementarea PESCO și cred că în astfel de vremuri, acum mai mult ca niciodată, e nevoie să existe o coordonare sporită și investiții în capacitățile de apărare. Trebuie să continuăm cu o finanțare potrivită și în viitorul CFM. Cu PESCO putem să fim mai eficienți uh, și um, uh, putem să evităm uh, nivelurile de duplicare din trecut. PESCO nu ar trebui să fie în concurență cu NATO, ci ar trebui să lucreze la proiecte complementare. În ceea ce privește participarea statelor terțe, participarea Regatului Unit în proiecte PESCO individuale ar fi în interesul nostru. Cred că acum cu criza actuală e momentul să ne gândim la ce ar trebui să uh, aibă Uniunea Europeană în viitor pentru a putea să se confrunte cu diferite tipuri de um, crize. PESCO reprezintă un pas important către o apărare comună și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit atunci când uh, vom începe conferința privind uh, viitorul Europei. Mulțumesc! Merci. E ora dovrebbe prendere... Mulțumesc și acum ar trebui să ia cuvântul un reprezentant al grupului ID. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul de la ID. Allora Chair, I'm afraid we didn't hear you in the room. Io ho segnato l'onorevole Gregorò, se c'è preso Lager puoi parlare lui per i Verdi. Puteți să luați cuvântul dumneavoastră dacă doriți. Domnul Boselagar. Uh, Nici eu n-am putut să-l ajut, să-l aud pe domnul președinte, dar cred că este rândul verzilor. Uh, Margarita n-a putut să fie astăzi uh, de față. Vreau să repet faptul că verzii consideră că n ar trebui să avem o creștere a cheltuielilor legate de apărare în uh, PESAC și considerant și personal consider că cred că există modalități de a reduce cheltuielile privind apărarea dacă combinăm un pic mai bine resursele. Vrem să sprijinim uh, tot ce s-a spus cu privire la monitorizarea de către Parlament uh, a PESCO, deci să folosim drepturile noastre de la articolul 36 pentru a monitoriza um, proiectele și procesul de selecție. De asemenea, îndemnăm raportorul să se concentreze mai mult pe reziliența cibernetică dacă vrem să fim competitivi și să ne protejăm uh, ideile și industriile Trebuie să consolidăm reziliența împotriva atacurilor cibernetice. Cu notă personală pot să spun că mă bucur că există un accent pe spațiu și alți raportori din umbră au menționat acest lucru. Cred că uh, poate am folosit investițiile de acolo și în scopuri civile la un moment dat. Mulțumesc! La parola l'onorevole Are cuvântul acum domnul Buxa de Vilad. collegato. Mr. Vă rog să apăsați pe buton ca să vorbiți. Nu știu dacă m-ați auzit, o să încep din nou. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor González Pons pentru munca sa. Este importantă, într-adevăr, cooperarea între statele membre pe partea de apărare și consolidarea capacităților de apărare și, de, și militare ale statelor membre și interoperabilitate, de asemenea, și um, um, echiparea forțelor armate. Avem mai multe proiecte în acest moment în cadrul PESCO care ne pot uh, îmbunătăți um, capacitățile în domenii foarte importante, cum ar fi um, monitorizarea maritimă sau uh, spațială. Și trebuie să spunem că PESCO, împreună cu Fondul European pentru Apărare, pot să aducă o valoare adăugată europeană mai mare, practic, în primul rând, pentru că se bazează pe unanimitate și pe Uh, volul, pe dorința statelor membre de a-și asuma aceste proiecte, de a se alătura. Deci vreau să mă refer, când e vorba de raport, că uh, trebuie să ne mai uităm un pic um, uh, la aceste apeluri cu privire la um, Uniunea Europeană a Apărării, care ascunde, de fapt, niște idei legate de o armată europeană. Cred că acest lucru ține de statele membre și de suveranitatea lor. Încă un lucru pe care vrem să-l menționăm este posibilitatea ca statele membre în cadrul Consiliului să impună niște restricții când vine vorba de participarea statelor terțe în astfel de operațiuni cu caracter uh, militar. Când vine vorba de această cooperare permanentă, avem o serie de operațiuni, Atalanta, Sofia, care arată cât de util este un mecanism de cooperare voluntară fără să se impună criterii um, obligatorii uh, din partea instituțiilor um, europene într-un domeniu unde se pune problema suveranității naționale. Vă mulțumesc! Domnul Ceaibi, acum. Doamna Ceaibi, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. În uh, proiectul acesta de text menționați că trebuie să consolidăm coerența între instrumentele și inițiativele pe partea de apărare pentru a garanta autonomia strategică a Uniunii Europene. În același timp, în raport vorbim despre permiterea participării statelor terțe în proiecte care țin de PESCO. Mi se pare că e o contradicție aici, având în vedere că unele dintre aceste state ar putea să fie responsabile de, de destabilizare sau de conflicte în uh, restul lumii. În plus, vorbim că partajăm uh, Uh, că acestea trebuie să partajeze valorile pe care este bazată Uniunea Europeană, dar este destul de ambigu. De ce criterii se va ține cont exact și cine va judeca aceste criterii, îndeplinirea lor? Iar noi, Parlamentul, nu numai că trebuie să joace un rol de supraveghere de, și de control în acest sens, dar trebuie să se asigure că Uniunea Europeană nu uh, ajunge să aibă atitudini războinice și vrem să ne asigurăm că se respectă drepturile omului și Carta Națiunilor Unite. Vă mulțumesc! Grazie onorevole Ciaibi e l'onorevole Castaldo se vuole intervenire a nome dei non iscritti. Mulțumesc acum domnul Castaldo pentru neînscriși. Mă bucur să iau cuvântul, mai ales că uh, urmăresc acest dosar de multă vreme și fac parte și din Comisia Sede. Îl felicit pe raportor, pe domnul González Pons și vă mulțumesc pentru um, intervenția noastră când vine vorba de PESCO. Acum vreau să mă refer la un lucru care ar trebui să reiasă mai mult. Nu e vorba neapărat de proiecte, ci de angajamente. Modul în care a structurat textul um, ne arată că există vreo 20 de modalități prevăzute în tratate, iar angajamentele noastre ar trebui să se refere la ce investim în apărare. Dar problema nu este, problema este că nu se poate verifica conformitatea, compliance. Ar trebui să se facă o verificare, de aceea de cele mai multe ori um, statele semnatare au lăsat asta deoparte. E o problemă foarte importantă pentru mine. Există și o inițiativă, de exemplu, a unor state membre care vor să meargă mai departe, ajunge să fie una care ajunge să implice 25 de state membre, mai degrabă din uh, teama de a fi excluse de la anumite proiecte decât într-o dorință adevărată de a se implica. Cumva asta scade nivelul de ambiție, nu l crește. Iar când vorbim de numărul de proiecte, 47, o cifră foarte mare, dar doar câteva sunt uh, chiar pertinente pentru capacitatea operativă a forțelor armate. De asemenea, trebuie să mai uh, atenuăm discrepanțele, avem mai multe mai multe fragmentări, ar trebui să facem niște clustere și să grupăm mai bine resursele. Sunt um, de acord um, cu guvernele um, care au respins reducerile prevăzute pe parte militară, însă trebuie să ne uităm la sistemele importante, MGS, de exemplu, este franco-german. Dacă nu uh, le introducem un PESCO și dacă nu extindem la toate statele membre, efectele vor fi contraproductive, vor fi opusul la ceea ce ne-am dorit. Și pot să vă dau și alte mm, uh, precizări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul. Vreau acum să trecem la avizul nostru privind uh, bugetul uh, pentru perioada 2021. Uh, Aceste negocieri au fost um, um, încetinite pentru că există discuții încă ne încheiate cu privire la următoarea perioadă de programare. Proiectul um, de buget pentru 2021 a fost uh, prezentat uh, abia pe 24 iunie și menționează o serie de puncte noi cu privire la CFM. Deocamdată nu știm uh, încă când va veni Consiliul cu propriul său aviz. Totul se regăsește în um, pachetul de redresare care va fi discutat pe 17 și 18 iulie, după cum știți. În acest context, uh, în linia recomandărilor Comisiei pentru Buget, trebuie să ne pregătim avizul pe baza uh, cifrelor din uh, propunerea Comisiei doar în engleză și fără utilizarea software-ului obișnuit. Și trebuie să planificăm um, adoptarea acestui aviz um, în septembrie, iar termenul pentru amendamente este 18 august, amendamentele trebuie depuse doar în engleză. În funcție de data adoptării uh, poziției Consiliului, vom uh, vota bugetul uh, așa cum a fost propus um, de comisie sau îl vom adapta la um, poziția Consiliului. Acum vom prezenta um, avizul AFCO și propunerile legate de acesta. Eu sunt uh, raportor în calitate de președinte al comisiei noastre. Um, proiectul de viză a fost distribuit ieri și este important din perspectiva AFCO pentru că 2021 probabil că va marca Uh, desfășurarea conferinței privind uh, viitorul Europei. Din păcate, în proiectul de buget nu există nicio linie bugetară care să fie clar uh, dedicată conferinței sau o mențiune specifică a conferinței în liniile bugetare existente, dar există câteva creșteri în liniile bugetare pentru activitățile de comunicare ale Comisiei, mai ales o creștere cu 12% pentru serviciile de comunicare pentru cetățeni, Uh, sau serviciile mm, uh, corporatiste mm, uh, executive ale Comisiei și o creștere foarte însemnată de 35% pentru linia bugetară care finanțează um, dialogurile cu cetățenii cu privire, cu privire la mm, chestiuni generale în mod um, surprinzător, bugetul pentru reprezentanțele Comisiei nu a fost um, ridicat. După părerea mea, e foarte important să tratăm aceste chestiuni și uh, să ne axăm pe angajamentul nostru către dialogul cu cetățenii în cadrul conferinței privind viitorul uh, Europei, lucru care și din toate discuțiile pe acest subiect. De asemenea, insist pe o creștere semnificativă a, creditelor, a creditelor pentru buget uh, pentru Uh, combaterea știrilor false, fake news. Și, de asemenea, partea de promovare a angajamentului cetățenilor și participarea în uh, uh, viața democratică a Uniunii în conformitate cu amendamentele Parlamentului um, la propunerea Comisiei prin care se înființează programul privind drepturile și valorile, care dublează, ba și mai mult, um, sumele propuse de către Comisie pentru această parte a programului. Aș dori să reamintesc că Um, în funcție de conform deciziei uh, Comitetului, Comisiei pentru Bugete de anul acesta, uh, bugetul, um, euro, bugetul anual um, poate fi modificat doar prin uh, niște amendamente bugetare care trebuie clarificate. De asemenea, trebuie să reținem că după preevaluarea de către Comisie, proiectele pilot și măsurile de pregătire Um, trebuie să um, fie depuse la AFCO ca amendamente bugetare dacă trebuie să um, devină partea bugetului și să fie autorizate. Parlamentul a fost notificat informal de către Comisie că nu va putea să îndeplinească termenul de sfârșit de iunie pentru un feedback uh, preevaluare cu privire la proiectele pilot și măsurile de pregătire. Probabil că acest feedback va veni la uh, sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul viitoare. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, cine dorește să intervină. În primul rând, uh, Domenec Ruiz de Fesa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și în cazul de față este și raportor al uh, acestui text. Este foarte important. Noi suntem o comisie mai puțin legislativă decât altele și, în plus, suntem o comisie care ne concentrăm foarte mult pe aspectele politice și constituționale ale proiectului de integrare și știm că bugetul, nu doar cel multianual, ci și bugetele anuale reprezintă uh, un instrument de aprofundare politică a procesului de integrare europeană în funcție de dimensiunea sa și în funcție de valoarea globală, dar și în funcție de prioritățile pe care le fixează și partea care ne afectează mai mult pe noi, în funcție de faptul că se leagă de elemente uh, care țin de promovarea valorilor Uniunii uh, Europene, care țin de cetățenia europeană și în cazul acesta se referă și la sprijinul uh, care poate fi acordat prin uh, buget pentru conferința privind viitorul Europei, așa cum a spus și domnul președinte. Așa că considerăm că acest proiect de text este unul foarte bun, include niște măsuri necesare pentru um, Um, socialiști și democrați, așa le privim noi. De asemenea, atrage atenția că este necesar să avem o linie bugetară pentru conferință. Ar fi bine să subliniem și faptul că bugetul conferinței trebuie să fie împărțit între Comisie, Consiliu și Parlament și că trebuie să facem o gestiune comună a celor trei uh, instituții de asemenea, salutăm creșterea alocărilor pentru comunicare față de bugetul anterior. De asemenea, considerăm că e un lucru bun să se crească linia bugetară legată de reprezentanțele um, naționale ale Comisiei și Parlamentului, pentru că E foarte necesar să le folosim pentru a explica ce facem aici, în aceste instituții. Avem un um, eurobarometru recent care arată că impresia um, cetățenilor um, vis-a-vis -vis de ce au făcut instituțiile în cadrul uh, contextului acesta cu pandemia Uh, e bine, acolo părerile diferă de la un stat la altul și ar fi foarte bine să uh, menționăm în acest aviz această orientare. Mulțumesc! Dau la parola onorevole Caras, nu că mi-ero dimenticat. Domnul Caras, pentru că l-am sărit. Am uitat că sunt uh, doi intervenienți în partea PPE. Ca președinte am luat deja cuvântul și acum domnul Caras. Domnule președinte, avem aici de face cu un subiect foarte important. Comunicarea este o sarcină, dar și o precondiție pentru discursul democratic, pentru formarea opiei, pentru înțelegerea celuilalt, pentru ține, luarea în calcul a celuilalt. Și avem un deficit de comunicare dacă uh, nu creăm cu adevărat o opinie publică europeană și criza coronavirus ne-a arătat că guvernele sunt preocupate să comunice despre ce fac ele individual, dar nu să comunice împreună. Și aici intervine scindarea între nivelul național și uh, cel european, care nu se micșorează, ci din potrivă crește. Și prin această îndepărtare, precondiția pentru mm, democrație, solidaritate, colaborare, uh, uh, începe să se dilueze, să scadă. Și acum că se va discuta acel fond de redresare, vedem că nu se mai întrevăd atât de bine uh, dependențele, interdependențele și Uh, pentru că vorbim de acea dezbatere despre viitorul Europei, să nu uităm că e vorba de toți pentru toți, nu e vorba de cineva împotriva altcuiva. Și că da, vrem mai multă democrație, vrem mai multe mijloace pentru uh, comunicarea, pentru serviciile de comunicare cu cetățenii, da, pentru serviciile privind viitorul Europei, pentru mai multă cooperare între instituții. Grazie, onorevole Gerens. Mulțumesc, domnul Gerens. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru propunerea dumneavoastră. Rețin că ați pus accentul pe îmbunătățirea comunicării Uniunii Europene și pe bună dreptate subliniați faptul că lipsește o linie bugetară pentru conferința privind viitorul Europei. Împărtășesc și celelalte propuneri pe care le faceți. Le susțin. Ce vreau să spun uh, în cadrul acestui schimb de opinii? M-aș referi mai degrabă la rolul pe care va trebui să-l joace comisia noastră ca apărătoare a prerogativelor parlamentare și vă explic. Răspunsul comisiei uh, reacția ei la pandemia COVID-19 ne pune într-o situație bugetară nemai întâlnită. Și uh, Uh, pentru că vorbim acum de anul 2021, vom avea de face pe de o parte cu un buget anual și pe de altă parte vom avea acele 750 de milioane eh, de miliarde, dacă se adoptă propunerea, care vor trebui sincronizate cu bugetul european ca să existe o guvernanță unică. Mai concret, în cadrul politicii externe, de exemplu, avem un instrument care permite Uniunii Europene să acorde garanții atunci când uh, diferiți parteneri vor să facă investiții. În proiectul NDI avem acum 60 de miliarde, posibilitatea de a acorda garanții în valoare de 60 de miliarde. Comisia tocmai a propus încă 70 de miliarde care vor trebui plătite înainte de 2024. Plec totuși de la principiu și cred că așa înțelege și Comisia lucrurile. Pe de altă parte, Consiliul s-ar putea să nu împărtășească aceeași opinie a Parlamentului și a Comisiei că aceste sume vor trebui plătite conform aceleiași proceduri, pentru că nu se poate pune problema să apelăm la două proceduri diferite. Cred că va trebui să subliniem acest lucru în avizul pe care îl vom redacta. Iată, deci, propunerea pe care o să fac. și îmi rezerv dreptul de a propune un amendament în acest sens, pentru că mi se pare un lucru absolut esențial, atât pentru exercițiul viitor, pentru CFM-ul viitor, dar și pentru viitor, mai în general, pentru că uh, Uniunea Europeană nu va mai fi aceeași ca înainte de criză. Cred că există niște consecințe acum care schimbă cu totul peisajul politic în Uniunea Europeană, peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lager, Böze Lager. Mulțumesc, domnule președinte, pentru propunere. Uh, și și, uh, practic, uh, pentru că vorbiți de o linie separată în buget pentru conferința vi- privind viitorul Europei, suntem de acord, suntem de acord cu ideea de a comunica mai bine pentru a ajunge la cetățeni, dar aș avea și un avertisment. Suntem într-un, într-o situație economică precară și cred că majorările trebuie totuși limitate. Trebuie să aibă plafoane. Uh, e doar un îndemn la precauție vreau să subliniez că avem nevoie de comunicare de calitate, ceea ce include și dialogul participatoriu, mai multă participare reală în uh, viitorul uh, Europei și cred că acea conferință va fi un lucru foarte bun. Nu ne permitem dialogul uh, dialoguri cetățenești care, fac, care permit ca Consiliul să ignore opinia cetățenilor. Cred că trebuie să avem un mecanism cu adevărat viabil. Mulțumesc! domnul Bourgeois, cred că nu e conectat. Atunci domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. În general, sunt de acord cu metoda dumneavoastră de lucru și sunt de acord și cu temerile dumneavoastră cum că această conferință privind viitorul Europei nu apare, nu este numită pe nicio linie bugetară și cred că trebuie să insistăm pe această dimensiune a viitorului, pe, pe sarcina de a asigura partajarea răspunderii de către Consiliu, Parlament și Comisie, în plus și alte instituții europene trebuie să aibă o bază financiară ca să intervină în această chestiune atât de importantă. Ați vorbit de creditele de plată, de creditele prevăzute pe linia privind comunicarea cu cetățenii, E vorba aici nu doar de conferința privind uh, viitorul Europei, avem și pactul ecologic, trebuie văzut cum ne gândim politicile uh, pentru redresarea economică cu perspectivă socială, politică și, practic, ne regândim politicile europene cu adevărat numai dacă participă și cetățenii europeni și de aceea aș propune să arătăm că trebuie stabilită o legătură clară între informare, comunicare, dialog și răspunsul uh, dat uh, celor interesați. Uh, știți că GUE NL are poziții diferite, o să fiu deci sincer, știți că avem poziții divergente și în cadrul grupului nostru pe anumite aspecte pe care le menționați și nu pot decât să spun că noi uh, susținem uh, abordarea generală pe care ați ales-o dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru uh, toate eforturile pe care le-ați făcut pentru a redacta acest aviz privind bugetul. Sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales la punctul 1. Cred că ar fi o mare greșeală de comunicare să nu se prevadă o linie bugetară concretă, specifică pentru conferința privind viitorul Europei. Aceasta mai întâi pentru că e nevoie mai mult ca niciodată să vorbim de perspective constructive, să implicăm opinia publică, cetățenii în uh, ducerea mai departe a proiectului european și de asemenea trebuie să avem un discurs transparent, uh, instituții care chiar comunică. Trebuie să avem un acord între Comisie, Parlament și Consiliu. Noi vom fi în linia întâi în acest proces. Va trebui să fim primul punct de contact al cetățeanului. Comisia va trebui să de anumite semnale și ea pare să se apropie mai degrabă de Consiliu, care nu prea are chef de uh, inovare. În ceea ce privește comunicarea, cred că va trebui să ne gândim la cerințele pentru aceasta, apoi, uh, având în vedere situația urgentă impusă de COVID-19, cred că trebuie să dăm dovadă de prudență în căutarea resurselor astfel încât să nu regretăm mai târziu sau să aibă dubii cetățenii mai târziu despre felul în care am cheltuit banii europeni. Deci să fim atenți, să fim prudenți și cât mai transparent să comunicăm cât mai clar cu cetățenii ca să garantăm uh, că instituțiile respectă principiile pe care le apără. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Voi încerca să țin seama de toate observațiile dumneavoastră și voi încerca să redactez un mesaj cât se poate de clar uh, numele Comisiei AFCO pe subiectul acesta, conferința viitorul Europei. Și acum propun să trecem la exercițiul de inventar în legătură cu alegerile europene, ultimul punct de pe ordinea de zi. Avem un schimb de opinii în legătură cu un proiect de aviz al domnului Duran. Comisia AFCO a hotărât să examineze impactul alegerilor din 2019 și uh, felul în care au contribuit ele la uh, obiectivele reformei lansate de Parlament în 2015. Această reformă printre altele, viza creșterea dimensiunii democratice în alegerile europene, consolidarea cetățeniei europene, îmbunătățirea funcționării Parlamentului și a guvernanței Uniunii. De asemenea, ne-am propus să evaluăm procedura candidatului uh, principal, Spitzenkandidat, candidat, și să vedem cum putem îmbunătăți acest sistem și să ne ocupăm și de listele transnaționale. După cum știți, programul AFCO pentru audieri publice pentru prima jumătate a acestui an, program ce n-a mai fost realizat din cauza coronavirus, includea, includea și acest subiect al listelor transnaționale. Pascal Durand fusese numit raportor. Termenele au fost stabilite pentru 17 iulie, ora 12, și propun să dezbatem în două uh, secțiuni, în două părți, dar mai întâi îl ascultăm pe domnul raportor, Pascal Tăr. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de uh, succint ca să lansez dezbaterea doar și să le permit colegilor să intervină. Evident, e important să începem prin o observare obiectivă a ceea ce s-a petrecut în cadrul ultimelor alegeri și, dacă se poate, să tragem învățăminte, conștienți fiind că se va discuta uh, despre ele și în cadrul conferinței privind viitorul Europei. Prima constatare de care putem să ne bucurăm e că uh, a crescut semnificativ participarea, am trecut de 50% și e prima oară în ultimii 20 de ani că se întâmplă acest lucru. Așadar, o veste bună. Altă veste bună este că participarea uh, a crescut mai ales în rândul tinerilor. Deci aceștia își reasumă în plan politic și electoral uh, Europa, proiectul european vestea proastă, și aici vorbesc uh, numele meu, este creșterea numărului de eurosceptici și faptul că în unele state, chiar fondatoare ale Uniunii, există partide de extremă dreapta care au uh, uh, ieșit primele pe listă, ceea ce nu este bun pentru Europa. De asemenea, mai avem un progres interesant, aș spune, paritatea Uh, progresează. La 37% uh, femei mandatul precedent, suntem la 41% acum, încă n-am ajuns la 50%, dar iată, se merge pe calea cea bună. Și aici încă mai trebuie să îmbunătățim lucrurile. am avea câteva probleme grave, aș spune eu, legate de participare, mai ales în rândul uh, persoanelor uh, cu handicap. În multe țări ale Uniunii încă nu reușim să facem în așa fel încât persoanele cu handicap să poată să-și exercite dreptul cetățenesc în, întru totul, dreptul de a alege. Iată un alt subiect de care trebuie să ne ocupăm pentru a îmbunătăți situația. Constatăm, deci, o fragmentare politică uh, de asemenea, o fragmentare mult mai marcată și care a influențat mult funcționarea Parlamentului European. S-a terminat cu Marea Coaliție și acum trebuie să se lucreze cu majorități uh, fluctuante și uh, trebuie căutat mult mai mult uh, un consens. Evident, există probleme foarte importante despre care vom dezbate. Refuzul uh, Germaniei, Ciprului și Spaniei de a ratifica noua lege electorală pentru a permite dezvoltarea modalităților de organizare a alegerilor europene. Există deci o rezistență a acestor trei state membre, dintre care două cu număr mare de locuitori, și, domnule președinte, ați vorbit și despre problema Spitzenkandidat. Avem, am constatat cu toții că domnul Weber, în calitate de candidat al PPE, n-a fost menținut. E deci un lucru important pe care l-am menționat deja și în dezbaterea despre listele transnaționale și trebuie văzut, eu cred că da, dar va trebui să dezbatem. Uh, probabil va trebui să legăm problema șpiță în candidat de listele transnaționale, astfel încât legitimitatea acestui candidat principal să nu mai poată fi contestată. pentru că va fi fost ales în, întregul, în întreaga Uniune Europeană. Dar e cu adevărat un subiect de dezbatere. Alte subiecte de dezbatere, unul dintre ele a fost menționat uh, încă de, la începutul mandatului dumneavoastră, felul în care Consiliul aplică principiile instituționale și incapacitatea Consiliului de a accepta adesea poziția Parlamentului uh, drept uh, colegiuitor legitim și, prin urmare, ne blochează adesea pozițiile. Iată, deci, în acest raport uh, o să includem aceste lucruri, o să punem uh, întrebări legate de legea electorală, de ce va trebui să facem pentru a îmbunătăți paritatea bărbați-femei și, iarăși, problema candidatului în candidat și a listelor transnaționale. Va se pose également, et se pose également la question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 Uh, miza dezinformării, ingerințele străine în cadrul uh, funcționării democratice, în sistemul democratic, așa cum am văzut cu analitica Cambridge, dar și cu alte cazuri din alte țări, ingerințele deci din partea Rusiei și Chinei. Apoi mai sunt și uh, drepturile partidelor politice, ale fundațiilor care nu pot interveni, așa cum am văzut în momentul Brexitului, chiar dacă subiectul e foarte european. Și voi încheia cu ceva la care țin foarte mult, așa cum știți, viitorul Europei, conferința privind viitorilor, uh, viitorul Europei și participarea cetățenilor europeni la această conferință pentru a ieși din dialogul pur interinstituțional. Iată, deci am încercat să trec prin toate în cât mai puțin timp posibil. Merci beaucoup, Pascal. Mulțumim frumos, Pascal. Haideți să începem cu prima serie de intervenții. În primul rând, Esteban González Pons. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc um, și lui Pascal. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru munca ta la acest raport. Vorbim aici despre um, alegerile cele mai marcante din istoria Uniunii Europene. 15.000 de candidați uh, Uh, pentru 751 de locuri uh, și 250 um, de milioane și peste uh, de voturi exprimate. Cea mai mare um, participare din 74 încoace. Dar um, am avut și reacții negative din partea mai multor uh, guverne naționale și criza COVID de asemenea. Și acestea au scos la iveală, în primul rând, că proiectul european este fragil, că democrația noastră este fragilă și că criza legitimității instituțiilor este mai uh, profundă decât ne gândeam. Așa că prima lecție pe care trebuie să o învățăm este că trebuie să găsim răspunsuri și soluții ca să uh, reconstruim uh, puterea proiectului și să recâștigăm um, încrederea um, alegătorilor. Uh, așa că acest um, raport, Pascal, vine în momentul cel mai potrivit. Trebuie să ne gândim acum la așteptările pe care le au alegătorii de la Uniunea Europeană și pe care aceasta nu le îndeplinește și să ne gândim care este scopul nostru aici. Dacă noi vrem să reprezentăm uh, Uniunea Europeană sau statele și să ne gândim la reformele pe care trebuie să le desfășurăm. Conferința privind viitorul Europei este nu doar pasul decisiv în această direcție, ci pasul necesar. Și um, asta Um, nu reprezintă decât o altă convenție. Consiliul uh, ne spune că aceste chestiuni nu interesează pe cetățeni, dar de fapt Consiliul nu e interesat. Sarcina noastră constă în a vă demonstra, în a le demonstra că se înșală. Vreau să mă refer la cele două menți- mențiuni pe care le-a avut um, Pascal. Uh, listele naționale și sistemul de șpiț în candidat her for Verhofstadt a menționat asta în legislatura anterioară, sunt două chestiuni legate, sunt interconectate. Ambele subiecte sunt polemice, generează controversă, însă trebuie să ne confruntăm cu acestea, să fim critici și să găsim o soluție ca raportor al, um, cadrului, al acordului cadru între Parlament și Comisie, trebuie să vă spun că m-a întristat foarte mult faptul că nu s-a respectat uh, sistemul în candidat. Este vina, în primul rând, a Consiliului, dar și noi, până la urmă, am acceptat ca Consiliul să nu le respecte. Nu spun că în uh, candidatul uh, Partidului Popular ar fi trebuit să fie uh, uh, uh, men, um, numit ca președinte, pentru că a avut numărul cel mai mare de voturi, dar unul dintre candidați trebuia să fie. Și vom avea ocazia să facem schimburi în acest sens. Și vreau să menționez că, indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să ne unim forțele și să încercăm ca um, noi să avem o poziție unică și puternică, mai ales când e vorba de chestiunile noastre, dreptul nostru de inițiativă și de investigație și um, uh, să ne asigurăm rolul de co-decident împreună cu Consiliul. Felicitări, Pascal, pentru acest raport și vom încerca în măsura în care putem să mai venim uh, și cu alte idei în afară de cele care deja sunt puse pe masă. Mulțumesc! Muy bien, eh, la palabra ahora al vicepresidente Pisapia per due minuti. Mulțumesc. Urmează doamna vicepreședinte. se sente? Pisa your camera is, uh, yeah, that's better. Este domnul Pisapia. Vreau să-i mulțumesc lui Pascal Durand pentru acest prim, uh, do, prim proiect de document și pentru prezentarea pe care a făcut-o astăzi. A fost foarte interesantă, inovatoare. Alegerile trecute s-au caracterizat printr-o participare neașteptată. Am reușit așadar să inversăm tendințele din uh, deceniul anterior și asta a fost foarte interesant. Însă, trebuie să ne uităm și la câteva dintre dezavantaje. Faptul că mm, tinerii au fost uh, reprezentați în numere mari, da, dar doar 4 din 10 europeni tineri s-au dus la urne. Trebuie să ne gândim la asta și să ne gândim un pic și la paritatea între sexe. Sunt progrese, e clar, însă există totuși o diferență foarte mare între diferitele state membre. În unele vedem 50-50 um, procente la candidați și la membri, pe când în altele nici măcar nu există candidați femei. Trebuie să ne gândim la acest lucru pentru că egalitatea de gen este și ea importantă pentru noi. Este adevărat că femeile au fost uh, reprezentate destul de bine în acest parlament, însă mai, mai e nevoie să ne mai gândim la asta în viitor. Și, în sfârșit, când vine vorba de listele supranaționale. Acum, uh, cred că s-a făcut un pic de conștientizare în legătură cu acest subiect și cred că trebuie și um, putem să facem progrese eventual prin adoptarea de legislație care să fie încă și mai avansată decât în uh, legislaturile trecute. Cât despre șpiț în candidat, în... aici este o observație strict personală, nu este avizul grupului uh, meu, o să discutăm. Însă aș dori să ne gândim eventual că un astfel de sistem e greu um, în condiții de proporționalitate. E, trebuie să um, vedem exact um, cum am putea să facem. Eventual un transfer treptat între liste uh, transnaționale și șpițe în candidate. Mai merită să ne gândim. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte și domnului Durand Uh, pentru cuvintele exprimate. O să venim cu câteva amendamente, toate vor fi constructive. Vrem să ajungem la un consens cât se poate de amplu. Intervenire, să nu pasăm la parola. Mulțumesc mult. E cineva de la Renew? Nu? Atunci domnule Breton de la ID. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un raport foarte interesant acesta al domnului Durand cu privire la bilanțul acestor alegeri europene și reprezintă un pretext pentru o reflecție cu privire la viitorul Uniunii Europene. Deci este un raport foarte bogat, cu multe lucruri bune. De exemplu, nevoia de a avea un control mai precis și mai obiectiv al declarațiilor de interese ale comisarilor desemnați. E nevoie pentru că uh, în calitate de membru al uh, Comisiei Jurii vreau să vă spun că aceasta nu poate să facă astfel de controle în mod serios. Să se creeze un organ uh, independent care să îndeplinească această misiune. Dar sigur că domnul Duron are obsesiile sale, vrea să profite de acest raport ca să transforme Uniunea Europeană într-un stat federal. Pe mine aceasta mă entuziasmează mai mult mai puțin și de aceea vorbește despre respectarea sistemului șpiță în candidată, pe când statele membre nu vor asta. Am văzut, asta, am văzut ce s-a întâmplat cu domnul Weber în 2019, de ce să ne mai întoarcem acolo? Că despre listele transnaționale, Parlamentul acesta a votat împotrivă înainte de ultimele alegeri europene, ceea ce înseamnă că opoziția este destul de mare, nu vă va surprinde și în raport se menționează că Consiliul ar putea să fie o a doua cameră legislativă a um, Uniunii Europene. Mie mi se pare că lipsește ceva din raport, Comisia um, de la Bruxelles. Uh, nu trebuie să existe taburi. Dacă vrem să apropiem Uniunea Europeană de popoare, trebuie să scădem uh, rolul comisiei să devină un secretariat tehnic permanent, să-i smulgem, să-i luăm rolul de uh, stimul politic și vreau să reamintesc faptul că sunt surprins că domnul Durand tot insistă cu ideile sale. Uh, la considerentul C este foarte lucid, spune că dacă rata de participare la alegerile um, europene uh, a fost mai mare ca de obicei, acest lucru este um, legat și de um, progresele făcute de eurosceptici. Și așa s-a întâmplat și la mine în Franța, unde noi am câștigat și vreau să vă mai spun că există o îngrijorare reală a cetățenilor europeni și că cel mai bine uh, ar fi să răspundem printr-o reformă a Uniunii Europene în sensul pe care l-am menționat, care este exact opusul direcției pe care o preconizați dumneavoastră. Măcar raportul dumneavoastră are meritul că uh, incită la dezbatere. Onorevole Beja. Acum are cuvântul domnul Beoseleagă. Yes, thank you. Mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc, Pascal, pentru propunerea de raport. Mi se pare că ai fost călăuzit mai degrabă de spirite bune decât de demoni când l-ai, fost, uh, când l-ai redactat, ceea ce e bine. Da, vorbesc de faptul că nu există adevărate campanii europene, că există interferențe străine, că există uh, dificultăți legate de vizibilitate și aș reveni la ce spunea și colegul de la ID. Da, a fost și un semnal de alarmă. Ne-am trezit cu toți odată cu Brexit-ul și ne-am dat seama că, într-adevăr, trebuie să îmbunătățim lucrurile. Am clădit o mișcare europeană, am încercat să înregistrez un partid pentru alegerile parlamentare europene, să ajungem la pragul electoral și din experiență vă pot spune că sunt multe de făcut încă în ceea ce privește calitatea accesului la sistemele acreditate și cred că trebuie să îmbunătățim asta. Nu e așa de ușor în Bulgaria sau în țările de jos să înregistrezi un partid. Uneori nu e nevoie de mai mult de 150.000 de semnături în alte state pentru a putea avea uh, acces. Da, marja de îmbunătățire e mare, dar și în ceea ce îi privește pe cetățeni există probleme. În Marea Britanie, ca cetățenii europeni să se înregistreze la alegeri, asta ar trebui să fie de la sine înțeles și ar trebui să ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la alegeri de fiecare dată când e posibil. Acum, în ceea ce este campaniile europene și subiectele europene, aici trebuie să fim mai puternici pentru ca politica europeană să fie mai apropiată de cetățeni și o cale de a face asta e prin partidele europene și dreptul lor de a face campanie în diferitele state membre. Însă să vedem cum e și sistemul electoral, regulile de guvernanță existente peste tot pentru a ne asigura că oamenii pot avea o conexiune directă. Și în Marea Britanie asta a fost o parte mai puternică din sistemul lor parlamentar și asta a fost folosit împotriva noastră în dezbaterile pro-Brexit. Deci sper să putem îmbunătăți și acest aspect. Dincolo de asta, câteva chestiuni egalitatea de gen. Aici chiar putem îmbunătăți situația și putem face eforturi în acest sens. Acum, în ceea ce privește respectarea imunității, în cazul recent ne-am dat seama că putem îmbunătăți multe pentru a îi proteja pe aleșii, pe reprezentanții aleși cât mai mult. Deci aștept să colaborăm E un raport care deschide o discuție foarte importantă în legătură cu îmbunătățirea legii noastre electorale pe viitor și salut acest prim proiect de raport și bineînțeles că vom trimite și amendamentele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Merci. Are cuvântul acum doamna Shaibi. Domnule raportor, în raportul dumneavoastră și prezentarea dumneavoastră introductivă, spuneați că la alegerile europene, într-adevăr, a fost un, un semnal de, uh, de trezire. Au participat mult mai mulți cetățeni, să totuși 55% e o rată insuficientă. În continuare avem 45% uh, de, de alegători care nu s-au deplasat. Și ambiția noastră este să creștem cât mai mult acest prag de participare pentru a scădea absenteismul. Care sunt obstacolele în ceea ce privește participarea alegerilor europene? Sentimentul de opacitate, criza de legitimitate, cum spunea colegul de la PP față de UE, și un deficit democratic uh, cu privire la Uniunea Europeană. Și, și, și printre cauzele acestui deficit democratic și acestei crize de legitimitate este și modul de numire a președintelui sau președintei Comisiei Europene. Și ultima numire, de altfel, la doamnei Ursula von der Leyen a oferit un exemplu în acest sens. Cetățenii, pe bună dreptate, au impresia că, pe de o parte, da, merg să voteze legile europene, să aleagă deputații europeni în Parlamentul European, însă, pe de altă parte, Acolo, într-adevăr, unde este puterea, desemnarea, numirea se face prin niște negocieri și schimburi uh, în spatele ușilor închise undeva prin, prin niște culoare. Uh, deci de aceea e nevoie de mai multă democrație și principiul șpiță în candidat lui ar trebui să devină real. Și vă mulțumesc că acordați o mare parte acestui subiect în raport. Acest sistem le-ar permite cetățenilor să aibă un cuvânt de spus în acest uh, demers și, prin urmare, noi vom înainta amendamente în acest sens pentru a propune ca partidele politice europene să nu aibă monopolul desemnării șpiță în candidaților. Deoarece ne-am dorit ca în Europa să apară cât mai multe mișcări cetățenești în afara partidelor politice care să aibă posibilitatea de a-și propune candidații. Vrem să lăsăm posibilitatea deschisă de a se prezenta, fără să fie neapărat uh, membru unui partid uh, european, în cadrul unui mișcări uh, cetățenești care provine din cel puțin un sfert din statele membre. De ce? Aceeași uh, condiție este și pentru a forma un grup parlamentar, de pildă, o pătrime din state. 55% din cetățeni s-au deplasat să voteze, însă un sondaj ne arată că doar 18% din cei care au votat au votat crezând că votul lor va putea schimba ceva. Avem acum ocazia să facem ca UE să fie mai transparentă, mai democratică, permițându-le tuturor cetățenilor să-și facă auzit glasul și să aleagă astfel pe președintele Comisiei Europene. Mulțumesc! Acum are cuvântul uh, domnul Castaldo. Ce să mai fac eu acum? Să ne înscrieți, doar să mai rămân, poate. Să vorbesc. Atâta altă putere nu mai am. Glumesc. Însă vreau să-l felicit pe Pascal pentru munca lui excelentă la acest dosar. Muncă exhaustivă, foarte bine detaliată. Și uh, revin asupra unui aspect care mă, mă interesează mai mult în limba italiană. Felicitări, dragă Pascal! Mă bucur mult să văd cum ai evaluat lucrurile, cum ai examinat lucrurile și cum ai menționat explicit problema care îi afectează în continuare pe cetățenii, pe alegătorii cu handicap. Cetățeni care în continuare se confruntă cu discriminări, ca mm, electorat pasiv sau activ și problema egalității uh, de gen. E o reflexie fundamentală asta și să nu uităm de asemenea că trei state nu au ratificat modificările interveni- care au apărut în mandatul anterior. Trebuie să implicăm mai mult partidele naționale și aș vrea să mă refer și la reformarea sistemului de șpiță în candidații. Mai multe aliniate și la considerente tu ai abordat această problemă. Eșecul acesta ar trebui să ne facă să ne gândim la mai multe lucruri. În primul rând, să evităm un monopol al partidelor europene, să recuperăm compromisul făcut deja în mandatul anterior, unde am fost și eu raportor din umbră, pentru a putea lansa platforme de mișcări, cu mișcări civice, cu niște praguri, bineînțeles, specifice de reprezentanță. Deja s-a prefigurat ideea unui sfert din statele membre pentru a evita aici o monopolizare a situației din partea partidelor. De asemenea, să avem și liste, să avem un mecanism real de participare, nu neapărat niște liste transnaționale care să fie incluse pe listele naționale, de fapt. Și acum, aș vrea să mă refer la mecanismul de numire. Da, să ne gândim, de exemplu, la posibilitatea de a face coaliții preelectorale între mai multe partide pentru a determina un singur șpiț în candidat care să poată să asigure după aceea o majoritate atât la Parlament cât și la Consiliu. Și un ultim lucru, două de fapt. Responsabilitatea individuală a comisarilor o eventuală reformare a moțiunilor de cezură individuale pentru cazurile de conflicte de interes E foarte important să consolidăm competențele, prerogativele Comisiei Jurii cu privire la verificarea prerogativelor sau uh, ceea ce privește finanțarea fundațiilor și partidelor politice. Deci e o adevărată plăcere să putem colabora și vă voi uh, trimite amendamentele. Domnul Taiani, vă rog să respectați timpul, timpul alocat, deoarece trebuie să terminăm la fără un sfert. Acum, îi dăm cuvântul doamnei Hübner, 3 minute. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, Pascal a văzut care sunt veștile bune de la ultimele alegeri și aș mai adăuga un lucru la lista lungă. Pentru prima oară, nu am avut doar 28 de narrative, de discursuri naționale, să zicem așa, ci pentru prima oară au apărut teme transversale clare europene schimbarea climatică, de pildă, sau, spre surprinderea mea, statul de drept. E un semnal poate timid, a faptului că, într-adevăr, ia ființă un demos european de la bază. Acum, în ceea ce privește campaniile sunt naționale, listele sunt naționale, există și reguli și tradiții naționale și cu toții contribuie la un rezultat uh, miraculos, ar spune eu, alegerea unor membri ai Parlamentului care să îi reprezinte pe cetățenii europeni în conformitate cu tratatul. Și asta ne oferă nouă, ne oferă nouă Parlamentul European, care după aceea este împărțit în grupuri politice, dar bineînțeles să nu uităm că persistă interesele naționale ca în unor de dezbină, însă totuși există proceduri și principii comune tuturor statelor membre stabilite în dreptul european. Și astfel cetățenii europeni își pot exercita votul uh, sau pot participa la alegerile europene și în țara lor de reședință. Sunt reguli care uh, guvernează fundațiile și partidele politice europene. Însă avem în continuare legea electorală din 1976, care a fost modificată de Parlamentul trecut în 2016 dar n-a fost ratificat, așa cum spunea și Pascal. N-a fost ratificat de două state membre. Ceea ce e foarte trist, de fapt, că nu toate statele membre au ratificat legea electorală europeană după ani și ani de discuții și negocieri între Parlament și Consiliu. Această lege electorală europeană care a fost valabilă la atâtea lege uh, face pe cetățeni să se implice mai mult, să vadă dimensiunea europeană. Deci ar trebui să cerem Spaniei și Germaniei să finalizeze acest proces de ratificare. Germania, care deține președinția. Deci e important să facem asta pentru a începe reforma ulterioară a legii electorale, care este atât de necesară acum și să începem asta cu un nivel uh, ridicat de ambiții. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ruiz de Ves are cuvântul acum două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tajani, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule raportor, dragă prietene Pascal Duran. Îi mulțumesc domnului Pisapia, raportorul socialist și le mulțumesc celor raportori din umbră pentru proiectul acesta. Proiectul de raport e foarte bun. E un început de raport foarte pozitiv și grupul nostru va prezenta amendamente, cum a spus colegul Pisapia, pentru a aduce pe locuri anumite îmbunătățiri poziție prezentate de Pascal. E important să facem această analiză a alegerilor europene. Alegeri care nu au fost uh, ceea ce se așteptau unii. O adevărată hecatombă, creștere exponențială a forțelor xenofobe populiste. Nu, a crescut popul, a, participarea, tinerii s-au implicat mai mult, uh, și asta se vede clar și în rapoarte. E foarte important. E drept că trebuie să continuăm eforturile, au spus-o mai mulți colegi. Domnul González poți de pildă, să facem eforturi cu privire la listele transnaționale și spiță în candidații. Și e drept că noi, Parlamentul, n-am știut să ne punem de acord în legătură cu persoana pe care să o propunem Consiliului, spre deosebire de acum 5 ani când am, l-am propus pe domnul Juncker. Și e drept că în mandatul anterior nu am reușit să ajungem la un acord cu privire la proiectul listelor naționale. Și în mandatul ăsta trebuie să ajustăm asta. Și mi-ar plăcea mult dacă tu, Esteban, și grupul tău, de data asta, chiar ne-ați putea da un sprijin hotărător pentru proiectul listelor naționale. Și acum nu s-a putut, din păcate, în mandatul anterior. Onorevole Silva Pereira. Domnul Silva Pereira, acum. Obrigado, Presidente. Eu também queria agradecer ao relator pelo seu... Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest raport atât de pozitiv și de interesant. Dacă ne gândim la legile din 2019, vedem că lucrul cel mai semnificativ a fost sporirea participării electorale, mai ales a tinerilor. Și asta e deja un lucru foarte important. E drept că multe lucruri trebuie îmbunătățite, însă haideți să nu pierdem din vedere acest element politic atât de important pentru democrația europeană. Acum, câteva cuvinte de recunoștință, de mulțumire pentru tot ce s-a făcut pentru aceste campanii care i-au mobilizat pe alegători. Eu cred că nu se vorbește suficient despre faptul că am reușit să compatibilizăm procesul electoral cu ceea ce se întâmpla uh, în campania Brexitului. În raportul Parlamentului European am înscris o clauză de salvgardare care a permis uh, realizarea uh, alegerilor, ținerea sau putut organiza alegerile în ciuda faptului că exista Brexitul. pentru a putea alcătui Parlamentul European. Și asta trebuie subliniat. Raportorul apărea reluat tot ce aș considera important în legătură cu listele naționale și șpiță în candidații, deși această chestiune acum va fi amânată pentru a fi evaluată în timpul uh, conferinței cu privire la viitorul Uniunii Europene. Da, alegerea uh, președintelui Comisiei trebuie să depindă de o majoritate parlamentară. Și pentru asta, de foarte multe ori, bineînțeles, e nevoie de crearea unei coaliții nu se dorește să fie aici o, neapărat un automatism al uh, aplicării principiului majorității. Trebuie să fim foarte atenți aici. Nu trebuie să amenințăm, să periclităm prerogativele Parlamentului European, nu atât în ceea ce privește mm, majoritatea legitimă care ar sprijini un eventual președinte al Comisiei, ci e vorba mai degrabă de competențele Parlamentului European de a solicita demisia președintelui sau președintei Comisiei Europene. E o idee legată deci de faptul că nu putem avea aici un automatism, deoarece punem în pericol astfel, am pune în pericol democrația parlamentară. Nu mai sunt intervenții de la Renew și idee. Îi dau cuvântul doamnei Delbos Corfield. Mulțumesc! Acest raport, bineînțeles, că ne dă multe motive de speranță celor care credem în continuare într-un spațiu european care poate să ne ajute să depășim provocările actuale și să depășim și conceptul cam uh, strâmt, aș zice eu, și uh, Uh, cumva depășit de naționalitate. Acum, implicarea tinerilor. Da, tineri, un tineret feminist care trăiește într-o lume unde combatem din ce în ce mai mult discriminările și uneori acest parlament nu e nu oglindește imaginea acestor tineri. Avem multe de făcut pentru ei și gândiți-vă și la egalitate. Să nu uităm că în anumite state membre s-au prezentat liste exclusiv cu bărbați pentru alegerile europene. E incredibil asta. Franța e singura țară care, într-adevăr, a avut opțiunea listelor uh, paritare, bărba-femeie. Și doar 11 țări uh, au, să zicem așa, o poziționare cu cote pentru a asigura participarea femeilor. Avem multe de făcut în această privință ne-am putea gândi eventual și niște măsuri pentru a putea reprezenta mai bine diversitatea populațiilor noastre. Deci, prea adesea Parlamentul nostru e cam alb, așa, la culoare. Acum, în ceea ce privește acum interesul comun și sensul comun pentru lege, da, listele transnaționale sunt o idee bună pentru a stârni curiozitatea și interesul tuturor pentru un viitor comun și nu doar pentru uh, a redacta listele așa fiecare țară. Și aici e important, bineînțeles, să facem legătura cu șpiță în candidatul. E un mijloc bun. Poate că putem da și un alt nume. Șpiță în candidat nu e un nume foarte grăitor așa pentru cetățenii noștri. Acum, sunt multe de făcut în legătură cu competențele, cu bugetul, transparența activității noastre parlamentare, cum s-a spus, dar mai e un lucru simplu în legătură cu care putem face progrese mijloacele de comunicare și modul în care se vorbește despre UE <laughs> în țările membre. Vă dau un exemplu prost acum din Franța, unde mijloacele de comunicare nu sunt interesate deloc uh, față de ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Asta comparativ cu presa și mijloacele de comunicare din Germania, unde interesul este mult mai sporit, deci trimit corespondențe aici. Uh, Uh, jurnaliști. Deci ar fi un mijloc mult mai bun pentru a le permite cetățenilor să înțeleagă ce facem noi aici. Doamna Hübner a vorbit despre un lucru despre care am discutat mult, statul de drept. În continuare, e un subiect foarte dezbătut. N-ar trebui să ne gândim la niște mecanisme care să tragă un semnal de alarmă în legătură cu statele care sunt uh, uh care trec prin procedura articolului 7. E logic ca acele state membre să aibă dreptul de a desemna un comisar, de pildă. Vorbim de multe ori de tot felul de sancțiuni financiare, dar poate că sunt și alte mijloace de a aborda problema. Acum are cuvântul domnul Scholz. Un minut. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în mod expres lui Pascal pentru felul cum s-a redactat raportul pentru că ne-a trezit tot interesul. Uh, și colegul Caras a vorbit de uh, opinia publică și faptul că mm, ultima lege electorală nu a fost implementată face să nu avem un, un sistem electoral european real care să fie o precondiție pentru democrație și pentru că s-a vorbit de naționaliști și de uh, șpiță în candidat, acestea până la urmă sunt uh, niște instrumente. Trebuie să europenizăm însă mai întâi alegerile europene, pentru că e singura instituție unde membrii sunt aleși direct de cetățenii și de cetățenii europeni și trebuie ca acest lucru să fie mai bine conștientizat apoi sistemul Spitzenkandidat în în timpul alegerilor, înainte să avem uh, situația nefericită a negocierilor dintre diferitele instituții, ei bine, maxim 15% din cetățenii statelor membre chiar cunoșteau sistemul acesta de candidat și uh, uh, aleseseră să se implice în vreun fel. O Uh, ofertă electorală reală nu a existat și de aceea se pune problema legitimității instituțiilor europene recunoașterii de că, lor de către cetățenii europeni. Și a, există studii care arată că normele uh, funcționării democratice încă nu sunt, sunt în continuare recunoscute, acceptate, însă există uh, Uh, dubii în legătură cu uh, anumite instituții electorale, cum ar fi Centrul Electoral de la Berlin. Uh, jumătate din cei uh, întrebați nu cunosc suficient uh, Bundestagul uh, și consideră că nu uh, se implică suficient. Domnule Șos, trebuie să încheiem. V-ați depășit practic de două ori timpul de care dispuneați, deci chiar trebuie să încercăm să încheiem. Ja, ich bin schon am Ende. Ich bedanke Am ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, mă bucur că am putut colabora la redactarea raportului. Un minut per concludere. Acum, domnul Dura, un minut pentru concluzii. Din respect pentru interpreți, nu mă voi lungi prea mult. Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cred că toată lumea a înțeles că eu am vrut să deschid o serie întreagă de subiecte, deci uh, și celor care creează polemică le spun că eu uh, sunt bântuit de un singur demon, de fapt. Vreau ca în sânul Uniunii Europene să devină, să... Deci mă tem foarte mult să nu avem din nou cămăși uh, <laughs> brune sau roșu-verde închis. Uh, Asta e singurul meu demon. Doar de asta mă tem și doar de asta vreau să reformez Uniunea Europeană. E tot ce am de spus. În rest, vom colabora, vom coopera. Ați spus-o și dumneavoastră, domnule președinte, amendamentele trebuie înaintate înainte de data de 21 iulie. În rest, ne vom revedea cu toții în septembrie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! Merci! Dragă Pascal, îți mulțumim mult pentru munca ta. Da, Vom avea dezbateri foarte interesante. Următoarea ședință va fi marți, pe 7 iulie. Începem la ora 9 și vom încheia la 11. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor. La revedere!